Reuniunea a fost reluată. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate au fost uh, distribuite. Există obiecții? Văd că nu. Președintele a primit o cerere din partea domnului